Good afternoon, um, everybody. Uh, welcome uh, back to everyone after uh, the. Bună ziua tuturor! Bine ați venit după vacanța de Crăciun. Sunt unii cărora n-am avut ocazia să le urez un uh, an uh, nou fericit. O fac cu această ocazie și să sperăm că vom avea o reuniune, un an, mă scuzați, plin de succes pentru comisia noastră. Referitor la ordinea de zi de astăzi, s-a schimbat puțin ordinea unor puncte la solicitarea raportorilor. Punctul 9 cu Single Digital Gateway for Information va fi discutat mâine. Dezbaterea comună va fi mâine după masă la 2.30. Prezentarea comisiei în ceea ce privește pachetul, pachetul pentru bunuri, va avea loc în această după-amiază. Și apoi punctul 17 în ceea ce privește drepturile pasagerilor uh, pentru căile ferate. Acest subiect a fost amânat pentru reuniunea da- din data viitoare din februarie. Dacă nu sunt alte comentarii și văd că nu e cazul, atunci putem să adoptăm această ordine de zi astfel modificată. și alte anunțuri importante. Pe 1 ianuarie am avut cea de-a 25-a aniversare a pieței unice. Cred că și v-aș ruga să fie liniște în sală, inclusiv din partea comisiei. Deci, piața unică a oferit beneficii uriașe cetățenilor și întreprinderilor. Nu cred că mai e cineva de aici care să trebuiască să fie convins de asta. Comisia noastră a fost creată în 2004 pentru aprofundarea pieței unice, fiind uh, un lider în mare parte din uh, realizările obținute de până atunci. Single Market Act 1 și 2 au fost adoptate și mulțumite nouă printre altele, am avut și un raport INI în 2012 cu privire la înfăptuirea pieței unice digitale. Deci noi, cei de la comisia noastră, suntem extrem de angajați pentru a aduce în rândul cetățenilor și întreprinderilor toate beneficiile pieței unice. A doua comunicare este ca întotdeauna, această reuniune este transmisă pe internet. Newsletterul nostru va fost a fost publicat. Profit pe această cale pentru a ura bun venit unui nou membru în secretariatul IMCO, domnul Nelson Ferreira da Silva, și care vine aici, de la comisie. Bun venit la IMCO! Și apoi v-aș ruga să aprobăm procesele verbale ale reuniunilor din noiembrie și decembrie. Nu văd să fie obiecții, deci considerăm că sunt aprobate. Ceea ce înseamnă că trecem la un raport cu privire la negocierile și evenimentele, negocierile interinstituționale și evenimentele. E vorba de serviciile de uh, transport de pachete transfrontaliere. Noi suntem comisie asociată prin regula 54 și Cristel Charles de Moze va vorbi astăzi în numele raportoarei Borzan. Te rog. Mulțumesc. Doamna Borzan își cere scuze că nu e aici. A ratat zborul de conexiune. Știți că se mai întâmplă. Dorește să o felicite pe doamna Anderson pentru un trialog foarte bine condus. Procesul a fost unul complicat și pe alocuri s-a părut că nu vom obține niciun regulament. Doamna Borzan este mulțumită de rezultatul trialogului. Principalele subiecte au fost articolul 5 și noul articol 6a. Articolul 5 este unul vital pentru regulament, iar Parlamentul a reușit să mențină ideea Uh, generală a textului inițial. La articolul 6a am vrut să menținem uh, prevederile cu privire la informațiile pentru consumatori, în ciuda rezistenței uh, prezentate la Consiliu. Deci cele două articole importante au rămas în regulament. Doamna Borzan e mulțumită de versiunea finală de text și îi mulțumește lui Lucy, Mariane și lui John, raportorilor din umbră și întregului secretariat pentru întreaga muncă. Mulțumim, Crystal. Lucy, și tu vrei să spui ceva. Mulțumesc. Mulțumesc pentru această prezentare frumoasă. Uh, subscriu uh, acele spuse. Negocierile au fost foarte grele și vreau să spun că nu doar Consiliul a fost dificil. A venit și doamna comisar și, în mod surprinzător, a avut rezerve față de menținerea în text a elementelor de protecție a consumatorilor. Deci a fost foarte important să mă pot bucura de susținerea colegilor IMCO care au spus că aceste elemente sunt foarte, foarte importante. Și ca să ofer mai multe detalii, la articolul 5 nu era vorba doar de elementul de protecție a consumatorilor, ci și de faptul că am inclus impactul pentru IMM-uri în ceea ce privește evaluarea tarifelor ceea ce este un element semnificativ la o adică. La fel și cu noul articol 6a menționat de Crystal. Doresc să mulțumesc tuturor pentru sprijin pe acest dosar. Chiar a fost unul controversat. Nu neapărat la IMCO, dar cu siguranță la TRAN. Însă, cred că am obținut un rezultat bun care arată care sunt beneficiile cooperării la nivel de comisii parlamentare, în așa fel încât să ne putem prezenta cu un rezultat de care să fim mândri cu toții. Mulțumesc, Lucy! Dacă sunt și alții care doresc să intervină, nu, nu e cazul. Deci trecem la următorul raport uh, despre trialog. E vorba de aprobarea tip și Dan Dalton este raportor. Mulțumesc, Anelin. Nu mai sunt discuții pentru că avem un acord și să sperăm că îl vom vota mâine Doresc pe această cale să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în acest proces, mai ales secretarului Consiliului Președinției um, um, Estoni, estoniene, lui Carlos și uh, colegului său. Toată lumea trebuie să facă concesii importante de la poziția inițială și până la urmă am obținut un compromis în adevăratul sens al cuvântului. Dar putem să fim mulțumiți de ceea ce am făcut noi, pentru că am determinat ca Consiliul să se îndepărteze de la poziția sa inițială. Acum putem să spunem foarte clar că avem un sistem care, pe viitor, va uh, preîntâmpina o criză de tipul Dieselgate. Și cred că putem să fim mulțumiți de asta. Sper să putem confirma mâine prin vot acest acord și să-l adoptăm după aceea la plenară. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit și mulțumesc raportorilor pentru cooperare. Mulțumesc, Dan, pentru întreaga muncă. Doamnă Stefanec, și dumneavoastră doreați. Domnul Stefanec. În primul rând, mulțumesc lui Dan Dalton, care s-a descurcat extrem de bine în calitate de raportor, a făcut uh, um, front comun cu noi și a reușit să Obțin o poziție a Parlamentului European, în plus a negociat uh, poziția noastră cu Consiliul. Și cred că am obținut o schimbare majoră. De fapt, am obținut ceea ce ne-am dorit de la bun început, mai ales în ceea ce privește acțiunea independentă a instituțiilor europene. Adică, um, mă scuzați, au fost state membre care n-au fost foarte mulțumite de această abordare, dar până la urmă este o schimbare importantă. Instituțiile europene pot acționa independent. Și să zicem, dacă se întâmplă ceva pe piața europeană, dacă apar suspiciuni, atunci Comisia Europeană poate acționa. Și aceasta este o schimbare majoră. Vor fi noi reguli, aceeași, aceleași pe piața comună europeană. Mulțumesc lui Dan și tuturor celor care au fost implicați. Mulțumesc. Crystal. Mulțumesc în numele SND. Vreau să-i mulțumesc și eu lui Dan nu sunt pe deplin mulțumită, pentru că n-am obținut chiar cel mai bun rezultat, dar Dacă n-ar fi fost Parlamentul European, n-ar fi schimbat sistemul absolut deloc. Consiliul nu voia să facă nimic în acest sens. De îndată ce vom avea noul regulament, ne vom asigura că consumatorii se vor bucura de o situație mai bună, că mediul înconjurător va fi îmbunătățit și că vom avea condiții omogene pentru întreprinderi. Per total, însă, iată, Parlamentul European a furnizat rezultate concrete și mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și eu. Eu cred că mâine ar trebui să adoptăm acest raport și să fim fericiți. Mulțumesc. Roja, și tu doreai să intervii. Ponieważ, um, <clears throat> Într-adevăr, Poate că vă amintiți că acest subiect ne-a însoțit vreme îndelungată. Probabil că încă vă amintiți mm, cât de divergente erau opiniile între diferitele grupuri politice. Mă alătur celor care i-au felicitat pe prietenii noștri cu privire la acest compromis. Felicitării lui Dan Dalton în special, dar și raportorilor din umbră, Crystal, Stefanec. Toți au fost foarte activi și insistenți. Cooperarea a fost bună și iată, a rezultat un compromis funcțional. Crystal are dreptate. Parlamentul a lansat o amprentă puternică pe versiunea finală a textului. Evident, mai trebuie adoptat acest uh, text și mai sunt câteva puncte care trebuie subliniate și care sunt importante în acest compromis. În primul rând, e vorba de uh, cooperarea constantă pentru pentru diagnosticarea standard. E vorba de centrele de diagnosticare și mentenanță, care trebuie să fie bine dotate din punct de vedere tehnic. Acolo standardele trebuie să fie ridicate. Și apoi mai sunt toate informațiile tehnice cu privire la activitatea de întreținere. Aceste informații vor fi disponibile în uh, versiunea electronică, ceea ce este fantastic, pentru că milioane de Uh, utilizatori de vehicule vor putea beneficia de aceste informații, plus de toate informațiile oferite de centre de diagnosticare. Toată lumea își va îmbunătăți activitatea, concurența va fi mult mai bună, deci toată lumea va avea de câștigat. Și cred că acest compromis va fi susținut de o majoritate confortabilă, motiv pentru care vreau să mulțumesc tuturor celor implicați. Mulțumim, Roja. Așa este, mâine vom uh, vota. Apoi, e vorba de contractele pentru conținut digital. În mod obișnuit se ocupă Evelyn Gebhardt de asta. E pe drum. Dar poate că între timp domnul Fos poate să ne ajute cu o parte a prezentării. Mulțumesc! Cu dragă inimă! Anul trecut am avut două reuniuni sub președinția estonă, pe 5 și 12 decembrie, și am discutat despre criteriile de conformitate. După cum am discutat și despre modificarea conținutului digital articolul 6, 6a, 15, iar la al doilea trialog am discutat despre articolele 9, 10, 12. Acolo e vorba despre răspundere și chestiunea probelor, precum și ierarhie. Pe 30 ianuarie mai este prevăzut un trialog și pe 16 martie. Pe 30 ianuarie se va discuta despre articolul 15 încă o dată, și um, 13 până la 16. Per total, progresul este bun. Nu suntem um, încă unde ne dorim să fim, dar per total este un bun progres. Sunt subiecte care, la nivel, uh, care au fost discutate la nivel uh, politic, cu software încorporat, cu date ca monedă de schimb, să zicem cu uh, perioada de garanție, cu contractele pe termen lung. Toate acestea mai trebuie discutate, exhaustiv. Dar, per total, pot să vă spun că progresăm bine de tot. Însă, e nevoie de uh, încă un pic de timp, pentru că, uh, fiind dat că se combină cumva chestiunile ce țin de date și de contracte, uh, lucrurile se complică pe aici, pe acolo, așa că trebuie să fim specifici. Uh, dar ne putem declara satisfăcuți de ceea ce s-a obținut până acum. Thank you. Uh, Mulțumim, domnule Fos. Am înțeles că în câteva secunde trebuie să apară și Evelyn Gebhardt. Dacă între timp sunt alți raportori din umbră care doresc să spună ceva, Dacă nu, haideți să așteptăm un minut să apară colega noastră. Sau nu știu, secretariatul vrea să ne spună ceva? Ok, ok. <laughs> You can do, Andreas, if you want to sing. <laughs> Ok, we, we can't uh, hold everybody uh, up, so I propose... Nu mai putem să ținem pe toată lumea, așa că haideți să trecem la următorul subiect, după care, în momentul în care apare doamna Gephardt, intervine și ea. Avem următorul subiect pe ordine de zi, o prezentare din partea uh, Comisiei pe pachetul pentru bunuri. După cum știți, pe 19 decembrie 2017, Comisia a publicat o comunicare intitulată Pachetul pentru bunuri, împreună cu două noi propuneri legislative. O propunere pentru un regulament în ceea ce privește recunoașterea reciprocă a bunurilor și o propunere tot pentru un regulament în ceea ce privește conformitatea și implementarea. IMCO va face un raport pentru fiecare propunere legislativă raportorii nu au fost încă numiți în comisia noastră, dar raportul în ceea ce privește propunerea de regulament cu privire la recunoașterea reciprocă a bunurilor a fost alocat uh, grupului PPE, iar celălalt, cu privire la conformitate și implementare, a fost alocat SND-ului la reuniunea coordonatorilor care a avut loc în pe 26 octombrie anul trecut. În cadrul la reuniunea aceasta, îl avem alături de noi pe domnul Joachim Nunes de Almeida, director de la Single Market Policy, Regulation and Implementation de la DG Grow. El va prezenta pachetul și doresc pe această cale să vă dau cuvântul, domnule Almeida, pentru această prezentare. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici astăzi la această primă prezentare în Parlament a ceea ce numim noi pachetul legislativ privind mărfurile. Suntem cu toții de acord, piața unică este una dintre marile realizări ale Europei, oferă ocazii enorme pentru companiile europene, pentru consumatori, o, o, opțiuni mai multe și prețuri mai bune, dar nu funcționează așa cum ar trebui. Tocmai de aceea, domnul președinte Juncker a hotărât să impulsioneze piața unică, iar strategia pentru piața unică, adoptată în octombrie 2015, a subliniat importanța măsurilor atât în, în ambele domenii ale uh, pieței unice pentru bunuri, adică și Uh, acolo există deja reguli armonizate și acolo unde nu există. Deci pentru produsele care au reguli armonizate și pentru produsele care nu. Acolo unde există reguli armonizate, principala problemă este conformitatea. Acolo unde nu există reguli armonizate, principala problemă este accesul companiilor uh, la piețele din toate, membre, din, stat, din toate statele membre, adică recunoașterea reciprocă. În strategia pentru piața unică, Comisia a anunțat propuneri în ambele câmpuri. Uh, Parlamentul uh, a salutat această inițiativă în rezoluția sa. Ați, a, ați cerut recunoaștere reciprocă mai multă și mai bună prin revizuirea instrumentelor uh, legislative, prin îmbunătățirea mecanismelor de soluționare a problemelor și așa mai departe. Și Tocmai aceasta veți găsi în aceste două propuneri de regulament și în planul de acțiune inclus în comunicarea aferentă pachetului legislativ. În ceea ce privește supravegherea pe piață pentru produse, domnul Juncker a primit o scrisoare în noiembrie 2016 din partea 36 de europarlamentari din patru grupuri politice. I se cerea în aceasta să ia măsuri imediate sprijinite de ambiții la nivel european veți vedea că aceste ambiții sunt realizate în uh, regulamentul pentru conformitate și executare. Consumatorii vor fi principalii beneficiari ai acestui pachet, dar avem intenția de a consolida și industria cu aceste inițiative. Piața unică este uneori luată de bună, dar ea nu este completă și nu este nici perfectă. Avem reguli bune care trebuie puse în aplicare, altfel riscăm fragmentarea pieței. Vă voi atrage atenția asupra câteva cifre interesante. Beneficiile în domeniul uh, produselor fără reguli armonizate. Este clar, din doar două cifre, pentru bunurile în care cerințele sunt, la care cerințele sunt armonizate, cota exporturilor intra-UE este 55% um, din consumul uh, național, dar pentru bunurile nearmonizate este doar 35%. Și aici intervine recunoașterea reciprocă. Pe lângă aceste cifre, între care vedeți că e o diferență de 20%, s-a făcut un studiu cu privire la costul non-Europei și s-a arătat că eliminarea acestor obstacole ar uh, mări valoarea uh, comerțului european cu 100 de miliarde pe an. Avem astfel o estimare foarte bună a beneficiilor economice pe care le putem câștiga dacă îmbunătățim uh, piața unică pentru bunuri. Atunci când vine vorba despre neconformitatea cu legislația existentă referitoare la siguranță, nu trebuie să ne uităm la cifre ca să ne dăm seama cât de mult rău poate face această nearmonizare. Nu trebuie să facem compromisuri aici la siguranță și la răul asupra mediului. Totuși am adus câteva cifre care arată uh, răul pe care îl putem produce prin nearmonizare. În ceea ce privește ju- jucăriile, 32% din inspecții arăta că produsele acestea nu sunt conforme. Cifra ar fi 47% pentru produse în domeniul construcțiilor, 34% pentru echipamente electrice cu voltaj scăzut și 58% pentru uh, echipament radio și electromagnetic. Deci, în medie este vorba între 30 și 60% de procent de neconformitate în urma inspecțiilor. Deci problema nu e tocmai mică. Pentru a facilita libera circulație a acestor produse nearmonizate, propunerile noastre introduc o declarație voluntară a recunoașterii reciproce. Intenția este să se încadreze și să se simplifice dialogul între autorități, atunci când se evaluează faptul că un produs este deja comercializat în mod legal în altă țară. Se va crește astfel certitudinea juridică pentru autorități și pentru companii și se va evita povara administrativă și, și se vor evita și întârzierile. De asemenea, am dorit să reparăm și lipsa eficienței și lipsa um, remediilor uh, juridice um, oferind un mecanism pentru uh, rezolvarea problemelor. Ne bazăm într-o primă etapă pe Solvit și permite intervenția comisiei acolo unde este necesar pentru a oferi o evaluare și pentru a da recomandări pentru soluționarea cazului. Executarea. Un element cheie al propunerii este um, rețeaua de conformitate a produselor, care are intenția de a rezolva problemele existente Um, această rețea fiind o structură de sprijin pentru coordonarea unor activități comune. Nu e vorba doar de schimburi de informații, ci și de măsuri concrete pe teren. Ea va impulsiona supravegherea pieței, cooperarea la nivel european. Rețeaua este compusă dintr-un comitet cu reprezentanți din toate statele membre și de la Comisie. Va avea grupuri tematice și sectoriale prin care se va face mare parte din cooperare și va fi, uh, se va baza pe 60 de uh, persoane, personal al comisiei. De asemenea, persoana uh, responsabilă cu conformitatea și obligativitatea existenței acestei persoane. Uneori avem de-a face cu companii din afara UE care nu sunt întotdeauna cooperante putem să tratăm cu importatorul, dar în cazul uh, absenței acestui importator nu avem posibilitatea de a uh, trata direct cu uh, compania din țara terță respectivă. Deci este foarte important ca această persoană de legătură să existe. Deci cam acesta este în rezumat pachetul legislativ. Acum o să vă dau câteva detalii cu privire la cele două propuneri pe slide-urile care urmează. Vom începe cu propunerea de regulament pentru recunoaștere reciprocă. Evaluarea de impact a arătat că, în primul rând, există o problemă de lipsă de conștientizare. Multe companii și multe autorități naționale nu știu că există acest proces de recunoaștere reciprocă. În al doilea rând, companiile, atunci când uh, ele se confruntă cu problema accesului pe piață, nu știu decât să conteste în fața unei instanțe această problemă și lucru care le costă timp și bani. În, în al treilea rând, autoritățile naționale nu au încredere în legislația altor țări. Așadar, aplică în, implicit uh, legislația națională în detrimentul recunoașterii reciproce. Aceasta este o realitate sociologică prezentă de două-trei decenii și cred că trebuie să facem ceva în privința asta. După cum am mai spus, de multe ori, dar cred că nu suficient, dacă este să comparăm consumul național cu comerțul transfrontalier, vedem că pentru bunurile nearmonizate, 55% pentru bunurile armonizate, 55% din valoarea comerțului este transfrontalier, în vreme ce pentru bunurile nearmonizate e 35%. Deci dacă nu este armonizare, scade valoarea comerțului. Asta arată că armonizarea funcționează și că recunoașterea reciprocă nu funcționează sau nu funcționează cum ar trebui. Cu cât este mai sofisticată piața de bunuri, cu atât tendința este mai mare ca uh, bunurile să fie supuse armonizării. Potențialul economic uh, din reducerea barierelor comerciale, conform unui studiu făcut de Parlament, um, este în valoare de 100 de miliarde de euro pe an. Deci atât am câștigat dacă ar funcționa recunoașterea reciprocă mai bine. Un alt fapt important este că armonizarea se referă la 80% din piețele de bunuri, în vreme ce recunoașterea reciprocă avea 20%. Suntem de părere că, oricum, și dacă e vorba doar de 20%, dacă 20% din potențialul economic nu merge bine, atunci e o problemă. Pe asta ne-am bazat, din punct de vedere factual. Acum vom trece la conținut. Primul element din recunoașterea reciprocă este declarația pe care am propus-o. Deci compania, în mod voluntar, pe baza unui tipizat, declară că produsul său este comercializat în mod legal în statul membru în care a fost produs. Acest lucru ar încadra și ar, um, ar simplifica dialogul între producător și autoritățile naționale și am propus regula ca autoritățile naționale să nu ceară mai mult decât informațiile care trebuie incluse în declarație. În ceea ce privește rezolvarea, soluționarea problemelor, pentru a evita litigiile prelungite, noi am propus să dăm uh, Solvit un rol în coordonarea problemelor care apar între autorități au trei luni la dispoziție pentru asta și dacă nu funcționează, va urma un aviz al Comisiei cu privire la compatibilitatea uh, respingerii produsului pe piața respectivă. Apoi, acest aviz trebuie să fie luat în considerare de către autoritățile naționale. Și noi considerăm că acest aviz cu forța pe care îi o dă faptul că este dat de comisie este unul care consolidează principiul recunoașterii reciproce. De asemenea, dorim să creștem rolul punctelor de contact cu privire la produse. Există într-adevăr o problemă în ceea ce privește și supravegherea pe piață a capacității administrative și calității administrative. Uh, deci, Aceste puncte de contact trebuie să fie principalul canal de comunicare pentru toate produsele nearmonizate sau armonizate cum sunt ele. Până acum uh, rolul lor s-a limitat la produsele nearmonizate. Deci aceste puncte de contact vor informa uh, companiile, vor trebui să uh, participe în grupurile de cooperare administrativă. Așadar, aceste 27 puncte de contact uh, vor trebui să fie ambasadorii pieței unice la nivel național vor avea un instrument informatic pentru schimbul de informații și notificarea deciziilor administrative de respingere a comercializării pentru a crește transparența în ceea ce privește respingerea recunoașterii sau refuzarea recunoașterii. Uh, sistemul pe care îl avem actualmente merge foarte prost, nu se face niciun fel de notificare a acestei respingeri la nivel național. Toate acestea s-ar alinia prevederilor uh, portalului unic digital. Nu în ultimul rând, considerăm că este nevoie de mai mult decât măsuri legislative pentru a uh, face ca principiul acesta să funcționeze. Formare, uh, concentrarea pe sectoarele problematice, uh, sectoarele, pe sectoarele în care statele membre au tot interesul să meargă recunoașterea reciprocă, mobilități între funcționari, uh, un manual re, uh, recunoscut reciproc și uh, o clauză uh, preferitoare la piața unică, care să fie clară și să fie inclusă în regulile naționale. Acum, supravegherea pe piață. Din nou, nu avem cifre referitoare la cota de produse neconforme. E imposibil să obținem așa ceva, dar avem cifre care arată că atunci când sunt inspecții, procentul de produse găsite ca neconforme este destul de mare. Deci este, după cum v-am spus, o cifră care este cuprinsă între 20 și 60%. Avem date care arată că majoritatea neconformităților sunt grave. Nu este vorba despre lucruri banale, despre puncte și virgule și detalii minore. Nu, este vorba despre amenințări la adresa mediului, la adresa sănătății și securității. Să vedem care sunt motivele pentru care supravegherea pe piață nu merge bine acum. Ele uh, sunt evidențiate și în uh, studiul de impact al propunerii. În primul rând, există o problemă cu resursele resursa umană în cadrul autorităților de supraveghere a pieței. Acestea nu au capacitatea de a rezolva problemele pe care le au sau pe care le întâlnesc. De asemenea, aceste autorități uh, au suferit reduceri drastice de personal în ultimii ani. Există un deficit de informații pentru companii. Acestea nu știu întotdeauna care sunt regulile pe care trebuie să le respecte. Uh, Instrumentele actuale nu sunt extrem de disuasive, uh, pur și simplu uh, sistemul este prea fragmentat, nu este perceput ca fiind uh, foarte punitiv întotdeauna. Apoi, fragmentarea organizării supravegherii pe piață. Toate autoritățile de profil se gândesc doar la țara, regiunea lor, dar nu se gândesc global la Europa. În cele din urmă mai avem o problemă cu schimbarea contextului um, în vânzările online, acestea fiind în creștere. Așadar, um, avem un volum mare de cumpărături în cantități mici de fiecare dată. Deci cantități mici de multe ori. Iar valoarea la care se ridică totalul este destul de mare. Și nu, doca, și nu doar că e mare, ci e și în creștere. De aceea, am sugerat o completare a acestor uh, autorități, uh, să existe o rețea pentru conformitatea produselor la nivel european. Am sugerat de asemenea ca această rețea să analizeze situația de ansamblu la nivel european, să pregătească acțiuni comune uh, cu toate autoritățile, să uh, transmită informații acolo unde trebuie, să promoveze formări comune, testări comune, să faciliteze lucrurile evitându-se astfel uh, suprapuneri la nivel național. De asemenea, trebuie să existe o persoană în Uniunea Europeană răspunzătoare cu informațiile legate de conformitate. Uh, de asemenea, dorim să ajutăm companiile să se conformeze, inclusiv companiile din țările terțe, pentru ca ele să uh, uh, poată să facă comerț în Uniunea Europeană pentru că dacă ești o companie din China sau din altă parte și dacă vinzi uh, online, uh, autoritățile de supraveghere din Uniunea Europeană au un rol limitat. Deci, de aceea, toată lumea trebuie să aibă o persoană în UE pentru uh, supravegherea conformității. De asemenea, avem măsuri care ajută companiile Uh, luăm astfel măsuri preventive și nu doar uh, punitive sau coercitive. De asemenea, autoritățile de supraveghere trebuie să aibă instrumente de executare uh, actuale, moderne. Nu dorim să schimbăm peisajul pentru aceste uh, autorități. Uh, considerăm că asta ține de subsidiaritate și cred că statele membre trebuie să-și organizeze autoritățile așa cum consideră. Este dificil să spui că o țară care uh, are multe autorități uh, de supraveghere se descurcă mai bine decât una care are puține, dar cu siguranță trebuie să existe uh, o coordonare. Și dorim de asemenea să aducem niște schimbări importante și să îmbunătățim cooperarea uh, între VAM și între uh, autoritățile de supraveghere We have left uh, the product safety and market am lăsat acest pachet pe masa colegiuitorului pachetul în legătură cu siguranța produselor și supravegherea pieței. Știți că Consiliul are păreri extrem de divizate în legătură cu aceste probleme. Am decis să nu retragem acest pachet. Această propunere nu o înlocuiește pe cea din 2013 și dacă discuțiile pe pachetul din, două, din pro, pe propunerea din 2013 vor, se vor relua, pot să țină cont de discuțiile actuale dacă se ajunge la un nou uh, consens. Domnul Juncker și doamna Pienkovska ar fi foarte interesați ca acest pachet pentru bunurile, pentru mărfuri să fie adoptat înainte de sfârșitul acestui, acestei legislaturi și cred că și Parlamentul și noi uh, suntem de acord că ar fi ideal momentul așadar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumim, mulțumim Comisiei Europene pentru prezentare. În primul rând vreau să spun că salutăm ambele propuneri. Pentru aproape 600 de miliarde de euro s-ar câștiga dacă am aprofundat piața unică în toate domeniile. Aceasta a fost concluziile. Concluzia este binevenit. Uh, Apreciez că obiectivul este de a utiliza infrastructura actuală și să este binevenit. Uh, apreciez că obiectivul este de a utiliza infrastructura actuală și să nu se adauge niciun fel de altă povară, alte, să se folosească birourile deja existente și să folosim Solvit ca un prim parcial pentru că multinațional multinaționalele pot să gestioneze cu mare ușurință situația actuală de pe piață, însă noile companii care se ar, vor uh, saluta acest pachet și va fi de asemenea necesar să le se acorde uh, atenție în acest domeniu. În legătură cu recunoașterea reciprocă, s-au arătat câteva date care arătau că de numărul de mărfuri sau se așteaptă Comisia ca după acest pachet, prin recunoaștere reciprocă, să existe din ce în ce mai multe bunuri care să fie recunoscute reciproc, care ar fi așadar estimările pentru viitorul pieței. Vă mulțumesc, Nicola Danti, din partea și de atunci. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei Atunci când comisia, pentru că obiectivul este de a îmbunătăți circulația și transportul mărfurilor, să mărfuri care nu au standarde armonizate de recunoaștere reciprocă. În ultimii doi ani am asistat la piața unică este invadată de produse contrafăcute care vin din afara Uniunii și, în păcate, aceste produse nu sunt, nu sunt sigure pentru consum și afectează activitatea uh, întreprinderilor legitime, afectante și regret faptul că în pachetul anterior pe uh, siguranța produselor, a... iar faptul că statele membre nu au ajuns la un compromis uh, se pare nesatisfăcător sine dezvoltarea companiilor. Nu voi intra acum în detalii, vom avea cu siguranță timp să intrăm mai în amănunt pentru consumatori. Din acest motiv de terminarea acestui mandat. Mulțumim, Dan Dalton. Salutăm această nouă propunere care este un pas înainte, dat fiind că reformele erau necesare de ceva vreme, însă sunt câteva domenii în legătură cu care am câteva întrebări. Mâine vom uh, adopta o schimbare majoră la nivel european în ceea ce privește vehiculele cu motor și schimbările din acel dosar, uh, o colaborare mai mare între statele membre, uh, sunt acum incluse în propunerea actuală, cu toate că Comisia se împotrivea unei baze de date și în legătură cu omologarea de tip, um, ne mulțumește faptul că ne adoptați în final ideile. Ar fi trei domenii în legătură cu care am, avem uh, întrebări. În general, susținem intenția acestui raport. Sunt trei domenii în legătură cu care trebuie să ne uităm puțin mai în amănunt. Uh, autoritățile de supraveghere a pieței. Uh, acestea sunt, au uh, puteri foarte mari, au puterea de audit sistematic, să da, aibă acces la documentele persoanelor, companiilor, să confiște documente și au dreptul să impună sancțiuni și amenzi. Exi- date, date fiind aceste puteri, există instanțe de neconformitate care nu au fost uh, rezolvate satisfăcător și care necesită aceste puteri sau uh, este doar o variantă de negociere prin care se includ toate puterile posibile acum și uh, se va vedea cu ce se ajunge la sfârșit. După aceea, articolul 20 acest lucru este difer, diferă de ceea ce am convenit în ceea ce privește omologarea de gen. Se pot folosi uh, anumite centre de testare um, ce posibilități vor exista pentru utilizarea acestor facilități în viitor? acestea vor uh, fi autonome și vor înlocui activitățile naționale de supraveghere sau vor fi complementare? Și cum se va decide ce produs va fi testat? Nu mi se pare cea mai eficientă utilizare a bugetului. În al treilea rând, domnule președinte, în legătură cu ceea ce s-a spus în legătură cu desemnarea unei persoane responsabile în legătură cu informațiile legate de conformitate. Acest lucru va opri orice IMM din afara Uniunii Europene să uh, aibă comerț cu Uniunea Europeană. Este o barieră non-tarifară semnificativă. Această cerință este impusă IMM-urilor noastre atunci când exportă către piețe majore din exterior. Așteptați acțiuni de retaliere din partea piețelor externe. Și de asemenea, cum s-ar aplica uh, site-urilor inter- de internet care sunt uh, care nu sunt adresate Uniun- pieței Uniunii, dar de pe care dar care pot să fie folosite de către consumatorii din Uniune pentru a achiziționa bunuri. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Eu sunt în Parlament de 11 ani, am lucrat cu, la siguranța produselor, la vechiul pachet pentru mărfuri și aveți dreptate că unul dintre subiectele pe care nu le-am rezolvat până acum este lips, lipsa de resurse în state membre, că vom reuși să rezolvăm lipsa de resurse din statele membre. Așadar, mă întreb dacă ați luat în considerare uh, o legislație în legătură cu omologarea de gen. Pentru că noi ne-am uh, introduce o idee spunând că trebuie să introduci, să verificăm 2% din toate bunurile care intră pe piață, de exemplu. Nu știu cum sau ce procent am putea folosi, dar uh, introducerea obligației uh, Uh, poate am putea introduce aceste idei din partea Parlamentului pentru a vedea ce ecouri are. După aceea, legătura dintre acest pachet și uh, regulamentul privind siguranța produselor. Acest pachet este blocat la Consiliu. Uh, vedem care sunt problemele legate de produse și să ne asigurăm că acestea sunt mai sigure de la bun început. pentru a avea o adevărată supraveghere a pieței, trebuie să facem. Sper ca aceste probleme să fie rezolvate înainte de Vă mulțumesc și eu salut uh, acest pachet legislativ, acest regulament și aș dori și eu să pun câteva întrebări. Eu susțin ceea ce a spus Nicola în legătură cu problema. Am primit un răspuns care ținea mai degrabă de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală și nu vor spune nimic de siguranță am uh, pe produse uh, electrice, unele dintre ele fiind uh, plăcere să introducem și sancțiuni, pentru că mă bucură să văd articolul 61.3 care spune că recidiviștii vor primi sancțiuni mai mari, pentru că una dintre marile probleme aici este disuasiunea. Așadar, mi se pare foarte bine că se transmite un semnal în acest sens, sancțiuni mai mari, pentru că una dintre marile probleme aici este disuasiunea. Așadar, mi se pare foarte bine că se transmite un semnal în acest sens în, și în ceea ce privește uh, conformitatea. Nu sunt de acord cu Dan. Uh, acolo cred că trebuie să Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc comisiei. Am câteva idei aici. Cred că, după cum spunea doamna Șaldemuse, în legătură cu reducerea finanțelor și a serviciilor, ducă la capăt aceste uh, studii, vor avea ducă la capăt aceste uh, studii, vor avea uh, acestea devin problematice. Ați spus că în jur de 30 până la 50% dintre bunuri nu sunt conforme pe care le-ați examinat dumneavoastră. Este destul de șocant. Ne-a spus despre produse din construcții și de alte tipuri, însă cred că pentru cetățeni, în perspectiva a, a, alegerilor europene de anul viitor, ar fi foarte util să vadă o acțiune concretă în acest sens cum putem să acționăm eficient prin acest Parlament? Cred că este uh, ceva care poate să fie extrem de uh, util pentru noi toți și, în general, cred că este foarte important să progresăm pe acest pachet și statistica dumneavoastră cu uh, armonizarea și recunoașterea recipro- reciprocă este foarte frapant rezultatul acestor studii. Am și o întrebare legată de ceea ce a spus Adineor Crystal. Un pic dintr-o altă perspectivă, anume, cum ne poate asigura Comisia că răspunderea va fi foarte clară pentru autoritatea de supraveghere a piețelor, pentru că, așa cum s-a mai spus, sunt reguli specifice, de exemplu, pentru uh, mașini sunt niște specificații tehnice, totul este perfect reglementat și, în general, procedurile uh, acestea de autorizație sunt scumpe și sunt foarte specifice. Și acum avem această propunere cu privire la mărfuri. Sunt acolo idei similare, dar rămâne să fim convinși că trebuie să fie extinsă supravegherea pieței pentru toate tipurile de produse, uh, mai ales că pentru anumite produse sunt niște praguri, uh, cum ar fi ce se întâmplă cu vehiculele cu motor în acest context. Deci, care este felul în care va funcționa autoritatea uh, pentru supravegherea pieței? Cum va face aceste verificări? Dacă nu mai sunt alte întrebări din partea membrilor, doresc să dau cuvântul Comisiei. Uh, Vă mulțumesc. Cred că a fost o rundă destul de încurajatoare de opinii. Văd că avem destul de multe puncte în care, la care vom putea ajunge la un consens. Nu cred că voi putea să răspund în detaliu tuturor întrebărilor puse, însă voi încerca să mă refer la câteva dintre ele pe care le-am înțeles mai bine dar vă rog să uh, mă apelați dacă nu, cumva nu v-am răspuns în mod complet. În legătură cu întrebarea domnului Stefaneci, în legătură cu dacă vrem să facem o mai mare armonizare, nu. În primul rând, trebuie să clarific aceste cifre. Dacă examinăm toate produsele din Europa, 80% sunt supuse armonizării și 20% nu, deci sunt acoperite de principiul recunoașterii reciproce. Aceasta este o cifră care ne arată că marea majoritate a produselor europene sunt uh, supuse legislației de armonizare. În ceea ce privește proporția 55-35, aceasta este proporția între consumul național și uh, volumul de comerț în același produs. Uh, deci, la recunoaștere reciprocă, dacă consumul național este, 100, este 100%, atunci există o cifră echivalentă de 35% care este uh, comerțul transfrontalier. Iar pentru produse armonizate avem un comerț transfrontalier de 55%. Deci există cu 30% mai mult uh, comerț transfrontalier de produse armonizate decât cu produse care sunt supuse recunoașterii reciproce. Eu nu cred că putem să tragem concluzia că, uh, prin urmare, vom armoniza toate produsele din Europa. Sunt, uh, după cum am spus și anterior, sunt uh, cu cât mai complex un produs cu atât uh, mai uh, dificil de armonizat și cred că uh, nu ar fi util politic să declarăm că vrem să armonizăm totul acum. Nu este dificil de armonizat și cred că nu ar fi util politic să declarăm că vrem să armonizăm totul acum. Nu este. Iau notă de sprijinul manifestat de domnia sa Mă bucură că față de alte propuneri, această propunere îi place